Colleghi, si, si comincia. Colleghi, prima di dar la parola ed ascoltare l'intervento. Dragi colegi, înainte să ascultăm uh, intervenția domnului Barțani, președintele Guvernului Autonom Curd, aș vrea să facem câteva chestiuni uh, formale și anume să adoptăm ordinea de zi, reuniunea din 19 uh, octombrie, de asemenea 28-30 octombrie. Aș vrea să văd dacă sunt obiecții, nu sunt la adoptarea proiectului uh, la adoptarea procesului verbal. Nu sunt obiecții, așadar aprobăm procesele verbale ale tuturor reuniunilor de pe ordinea de zi. Avem acum plăcerea și onoarea de a saluta în comisie pe președintele Masud Barzani, președintele Guvernului Autonom Kurd din Irak, o personalitate cunoscută, președintele Partidului Democrat din Kurdistan din 1979, a fost ales președinte al regiunii Kurdistan de la președintele adunării naționale în 2005 și anul acesta a fost reales cu 70% a votului direct. Felicitări, domnule președinte! În mai 2007 a venit la noi în comisie și pe lângă faptul că s-a întâlnit cu noi și a discutat cu noi la, cu această ocazie, um, s-a înalt de data aceasta se va întâlna și cu reprezentanții grupurilor politice și cu un alt reprezentant, Javier Solana. Aș vrea să salut de asemenea delegația care a venit împreună cu președintele Barzani, domnul Safin, Mozin, Dizai, ministrul um, pentru educație națională în guvern, domnul Masud Barzani, care este în același timp și uh, președintele Agenției pentru Securitatea Națională, și doamna Suzana Sahab, Shahab, care este președintea, președintele la Kurdistan Alliance, care este președintele curd, care este reprezentat, partidul curd, care este reprezentat în Parlamentul Irakian. Vreau să mulțumesc și lui Murian Riah, reprezentantul Kurdistanului, uh, guvernului uh, autonom curd în Irak, care a făcut posibil această întâlnire. Și aș vrea să salut de asemenea și ambasadorul uh, Samu Barechi, ambasadorul Irakului, care ne onorează și dumnealui cu prezența sa în această dimineață. Și în final, bine a venit și domnul Stern Stevenson, care se află chiar în fața mea, care este președintele delegației pentru relația cu Irakul și care joacă un rol foarte important în acest context. Aș vrea să vă amintesc și uh, angajamentul și acțiunile depuse de către doamna Ana Maria Gomez, care s-a implicat mult în toate acțiunile delegației UE uh, cu Irakul. Anul acesta, conferința președinților a decis să transforme această delegație într-una permanentă. După ce am terminat cu mulțumirile de rigoare și după ce am uh, urat bun venit tuturor celor uh, pe care i-am numit înainte. Aș vrea să vă amintesc de asemenea că această vizită în Parlamentul European este extrem de importantă pentru că ne dă ocazia să cunoaștem și părerile uh, domnului Barțani cu privire la situația actuală a regiunii kurde din Irak. Kurdistanul uh, din Irak este una dintre regiunile cele mai importante, cele mai stabile ale Irakului și ne-ar interesa să știm care este strategia construcției instituționale viitoare a Irakului din perspectiva domnului președinte Barzani. Stabilitatea Kurdistanului irachian este extrem de importantă nu numai pentru Irak, ci pentru toată regiunea, pentru că acesta are o dinamică proprie democratică. De asemenea, este extrem de important și pentru rolul cu, în relația cu Europa în ceea ce privește aprovizionarea cu uh, resurse energetice strategice, care, uh, pentru care, uh, care este o temă foarte importantă pentru Europa un alt punct foarte important este cererea de autonomie pe care a înaintat-o această regiune și formalizarea acestei autonomii în, prin intermediul unei constituții regionale. Aceasta ar fi o soluție posibilă, dar ar necesita o reformă din perspectivă federală a statului irachian și părerile domnului Barzani cu privire la aceste subiecte și argumentele sale politice mi se pare extrem de importante în acest context. Stabilitatea Kurdistanului irachian poate să devină un model pentru populațiile kurde din uh, Iran și din Turcia. Care sunt relațiile dintre elementele curde și țările respective pe care le-am numit ar putea să fie de asemenea un subiect pe care să-l abordeze domnul președinte Barzani. În final, vreau să salutăm decizia Parlamentului irakian de a, de a începe o reformă a, parlamentară în decembrie, în ianuarie 2010 care reformă se va desfășura în ordine și în strategie și liniște, cu strategie și liniște, și astfel încât toți cetățenii să poată participa la evoluțiile democratice din această țară. Aș vrea să-i mulțumesc încă o dată domnului președinte Barzani pentru prezența lui la noi în comisie și îi dau cuvântul acum. زۆر خوشحالم کە جارێکی تر دەرفەتان بڕخساندین لەگەڵتان کوبینەوە زۆر زۆر spaszna نکم و اما به درفت از آنم بۆ اوی روشی عراق به گشتی و روشی کردستان به طیبتی بوتان باز کم Nu există nicio interpretare din curdă. Sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Sunt recunoscător pentru faptul că m-ați invitat să avem această dezbatere. Constat că este pentru mine o bună ocazie să explic situația din Irak și în special din regiunea Kurdistan. După cum dumneavoastră cu siguranță vă amintiți, în luna iulie anul curent am avut alegeri parlamentare și a fost alesă și președinția regiunii eh, Kurdistan din Irak. După cum au afirmat toți observatorii veniți din statele membre ale Uniunii Europene ca și observatorii internaționali din alte zone, reprezentanții ONG-urile, au constatat că a fost vorba despre alegeri libere care s-au desfășurat într-o atmosferă democratică. Suntem mândri de nivelul de conștiință politică pe care cetățenii l-au dobândit cei care au participat la aceste alegeri. Mai multe grupuri politice și organizații au participat la aceste alegeri. Avem și un grup activ de opoziție în Parlament, dar noi cooperăm cu toții pentru ca țara noastră să se dezvolte și să ajungem la un nivel de bunăstare pentru cetățeni curs, turcmeni, asirieni, calderieni, armeni participă în Parlamentul nostru, inclusiv uh, musulmani și creștini. Dar înainte de a, în loc de a vă vorbi despre traseul parcurs de populația noastră. Voi spune că noi încercăm să tragem învățăminte din trecut pentru a putea să ne construim viitorul. Ne aflăm într-un proces de dezvoltare, de construire a instituțiilor democratice în regiunea noastră vă solicit sprijinul dumneavoastră pentru acest proces, pentru că noi suntem practic veniți într-un asemenea proces democratic. Ne bazăm pe ajutorul dumneavoastră pentru a putea institui o administrație transparentă și eficace. De asemenea, dorim să stabilim un sistem educațional standardizat pentru a îi educa pe copiii noștri ca și la ei, la rândul lor, să poată să educe generațiile viitoare. De asemenea, ne dorim să construim un sistem de asigurare a sănătății în țara noastră. Mulți oameni mor pentru că nu există practici moderne de îngrijire a sănătății. au existat anumite evoluții pozitive în acest domeniu, dar nu am atins standardul de îngrijire a sănătății pe care ne dorim. Sigur că este greu să ajungem la standardele moderne ă, din Europa zilelor noastre, dar oricum avem multe de îmbunătățit și avem nevoie de tehnologii care să ne permită să ne îmbunătățim nivelul în acest domeniu. De asemenea, vă solicităm sprijinul pentru a reuși să activăm sistemul judiciar din țara noastră, asistență pentru ministrul justiției din țara noastră. 30% din membrii Parlamentului nostru sunt femei. dar și femeile trebuie să învețe să lupte pentru drepturile lor, să-și apere drepturile. Noi am creat acest cadru care să le permită să acceadă la poziții înalte în stat. Vă solicităm de asemenea sprijinul pentru uh, domeniul educației, sănătății, justiției, administrației, pentru o bună guvernanță, pentru că toate aceste domenii sunt foarte importante pentru noi și ne pot ajuta să ne dezvoltăm. Stimați membrii ai Parlamentului European, un alt subiect care ne preocupă este cel legat de terorism au existat evoluții pozitive în Irak, dar din păcate eh, fenomenele teroriste nu au dispărut în totalitate. Există în continuare acte teroriste cărora a legat victimă oameni nevinovați. Suntem dispuși la orice formă de cooperare, inclusiv cu guvernul federal din Irak, pentru a combate terorismul. Sigur că nimeni nu poate garanta o securitate absolută în indiferent ce regiune din lume. Uh, am căuta această stabilitate, dar uh, regiunea Kurdistanului din Irak este o uh, regiune deosebit de sensibilă din acest punct de vedere. Și Există în clipa de față un background cultural al cetățenilor din această regiune care sunt dispuși să manifeste toleranță față de membrii altor etnii sau grupări religioase, dar trebuie să îmbunătățim atmosfera uh, culturală destinsă și uh, securitatea regiunii. Bagdadul este capitala Republicii Federale a Irakului. Noi avem anumite probleme în relațiile cu Bagdadul, dar eu cred că o nouă Constituție va putea să rezolve problemele. În ce privește uh, legea privind petrolul și gazele naturale, avem probleme cu articolul 140. Se pare că în mintea multor oameni ideologia totalitară de administrație încă persistă, ceea ce uh, a dus la un regim uh, dictatorial în Irak care s-a dovedit a fi o catastrofă pentru întreaga regiune. Irakul poate juca un rol important în proiectul Nabucco, iar Kurdistanul susține acest proiect. <coughs> Am dori să vină companiile europene să investească în Kurdistan. Kurdistanul ar putea să devină o uh, bună bază economică pentru activități viitoare. Irakul are un mare potențial pentru dezvoltări viitoare are nevoie de investitori străini, dar din păcate, datorită unei uh, insecurități care încă există în regiune, uh, investitorii încă nu se îndreaptă uh, Irak. Kurdistanul, mai mult decât alte regiuni din Irak, s-a străduit să creeze o atmosferă de uh, securitate. În ianuarie 2010 vor avea loc alegeri pentru Parlamentul irakian și eu cred că um, vor apărea um, modificări pe plan politic în Irak. Este însă important să vedem cum se vor desfășura aceste transformări, aceste reforme. Eu cred că relațiile dintre Kurdistan și Bagdad uh, în problemele încă deschise nu cred că vor putea să se rezolve înainte de aceste alegeri. Dar în ce privește relațiile noastre cu statele vecine, politica noastră a fost să ne respectăm reciproc, să avem legături bilaterale bune, să nu ne amestecăm în afacerile interne ale statelor vecine. Noi dorim să ne dezvoltăm obiectivele noastre în regiunea Kurdistan, să avem și bune relații cu Turcia. Politica guvernului din Turcia deocamdată a stabilit un embargo în ce privește politica kurdă. Noi, în ce privește aspectele politice, economice, în alte domenii, ă, putem spune că dorim o dezvoltare a lor pentru că vor avea un impact pozitiv asupra atmosferei de securitate din regiune în general. Am dori să invităm companiile europene să vină și să investească în Kurdistan. Și aș dori să vă adresez dumneavoastră tuturor invitația să veniți să vizitați Kurdistanul pentru a putea să vă convingeți de realitățile de la fața locului. Doresc încă o dată să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și vă aștept cât de curând în Kurdistan. Mulțumesc! Bine, grație președinte per... Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Ne-ați dat, într-adevăr, o părere complexă cu privire de situația, la situația din Kurdistan și din Irak și alt, cu privire la alți vecini. Am ascultat cu toții cu mult interes uh, noua situație cu privire la um, relațiile cu Turcia, cu privire la, relație, la um, deschiderea Turciei față de Kurdistan. Aș vrea acum însă să dăm cuvântul deputaților în Parlamentul European. Aș vrea în primul rând să dau cuvântul domnului Struan Stevenson, care este președintele delegației pentru relația cu Irakul. Vă rog. Dați-mi voie să salut, să dau, să spun bun venit președintelui. Este un privilegiu să îl ascultăm. Sunt perfect de acord cu ceea ce spuneați în ceea ce privește nevoia de parteneriat între instituțiile europene și Kurdistan. Uh, pentru dezvoltarea sistemelor uh, medicale, de, de educație și juridic și suntem cu toții de acord că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în acest sens. Însă dați-mi voie să spun câteva lucruri despre alegeri, alegerile care vor avea loc în ianuarie, fiindcă acestea sunt foarte importante din punct de vedere european. Atacul de acum o săptămână, care a rănit 150 de persoane și a omorât 150 de persoane și a rănit alte 500, a fost uh, foarte grav și, trebuie, și este o metodă de a lupta împotriva acestor alegeri. Aceste intervenții violente trebuie condamnate de toți însă sunt îngrijorat în mod deosebit și cred că una dintre principalele probleme este acest gen de amestec în problemele interne ale Irakului, amestec venind din partea țărilor vecine ale Irakului. Și cred că niciunul dintre noi nu vrea să vadă, de exemplu, cum Iranul capătă prea multă influență în uh, problemele Irakului. De asemenea, o altă problemă o reprezintă crearea de arme nucleare în Iran, un lucru căruia ne opunem cu vehemență și vă susținem în acest sens. Însă, la ultimele alegeri, au fost peste un milion și jumătate de refugiați irachieni care uh, erau în afara Irakului și s-au deschis doar trei centre de votare în uh, Orientul Mijlociu. În Iordania și Siria și Liban. În Libia sunt 600.000 de, de refugiați irachieni. Și, domnule președinte Barzani, dați-mi voie să vă spun, să vă rog să asigurați extinderea numărului de centre de votare uh, în toate aceste țări, Yemen, Egipt, Emiratele Arabe Unite, unde sunt zeci sau sute de mii de refugiați irachieni, pentru a le acorda și lor o voce în alegeri. Înțeleg aranjamentul asupra căruia s-a convenit anul trecut, uh, săptămâna trecută, prin care se oferă doar șase asemenea centre pentru comunitatea de expatriați și vă întreb dacă este suficient pentru un milion și jumătate de refugiați. Sunt oameni care ar reveni în Irak odată ce uh, lucrurile se liniștesc și au un adevărat interes în crearea unui guvern democratic care să reprezinte interesele tuturor irachienilor. Și sunt sigur, domnule președinte Barzani, că sunteți într-o poziție cheie și puteți juca un rol esențial în asigurarea acestui viitor democratic pentru Irak, oferind un drept, puterea de a vota acestor expatriați. Și aș dori să vă ascult uh, opiniile cu privire la acest lucru. Mulțumesc! la parola a questo punto al collega Chelam. Dau cuvântul doamnei Chelam, domnului Chelam. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Barzani, îmi face plăcere să vă spun bun venit printre noi. și este o ocazie binevenită pentru a aduce tribut uh, muncii dumneavoastră pentru stabilizarea Irakului și pentru susținerea intereselor națiunii dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți unul dintre fondatorii frontului uh, kurd și um, arhitecții acordului de la Washington de acum 11 ani. Întrebarea mea este, pentru că ați vorbit de cooperarea dintre diversele naționalități și am putut să văd acum un an, când am vizitat uh, Irakul de Nord, inclusiv Kirkut și Albil, am văzut acolo că am fost vizitați de mai multe delegații uh, ale creștinilor din Irak, inclusiv sirianii. Uh, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la hărțuire, cu privire la exilarea creștinilor din satele lor. Mai multe persoane au fost ucise și cu privire la nesiguranța pentru viitor. I-au exprimat, de asemenea, ideea unei anumite autonomii pentru creștini fiindcă ei sunt printre cele mai vechi comunități de creștini și sunt interesat uh, ce veți face cu privire la acest subiect, uh, cum veți uh, asigura interesele acestor minorități. Apoi, în al doilea rând, vă rog să comentați cu privire la legea pentru petrol și gaz, fiindcă există câteva diferende cu guvernul central de la Bagdad. Care este situația și cum uh, Uh, vedeți posibilă o soluționare. Mulțumesc! Uh, dau cuvântul doamnei Gomes. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule președinte Barzani. Mă alătur și uh, celorlalți colegi aduc în tribut rolului pe care guvernul nostru regional l-a jucat în stabilizarea Irakului și, ca raportor pentru Irak, pot să spun că s-a ajuns la un consens foarte larg în cadrul Parlamentului cu privire la acest subiect și sunt fericită să vă văd aici pentru a vorbi despre dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Irak în, și mai ales regiunea dumneavoastră. Pot să aduc și o mărturie cu privire la felul în care Kurdistan reprezintă un rai al uh, securității, al siguranței în Irak și nu doar din punct de vedere uh, irachian sau doar la nivel irachian, ci în general. Uh, vreau să susțin și eu observațiile făcute de domnul Stevenson cu privire la dezvoltarea pozitivă a relației noastre cu Turcia. Am văzut cum companiile turce uh, beneficiază și au avantaje în Irak și în special în Kurdistan. Uh, și aș dori să spuneți ceva mai mult despre ceea ce spunea și domnul uh, Chelam cu privire la legea petrolului, asupra căreia nu s-a ajuns însă încă la, o, la un consens, însă acest lucru nu vă împiedică să uh, desfășurați contracte în acest domeniu și chiar ați uh, menționat de oportunitatea pentru proiectul Nabucco. Cred că ar fi interesant să dezvoltați această idee și am și o întrebare despre minoritățile din Irak și în special din Kurdistan. Am fost foarte uimită. Ați spus că noul Parlament regional are 30% componență feme- feminină și am fost foarte impresionată când am vizitat Parlamentul dumneavoastră în 2008 că una dintre primele întrebări care mi s-a pus de către reprezentanții uh, curzi s-a referit la îngrijorarea lor cu privire la situația femeilor Uh, și faptul că era, exista o rată foarte mare de suicid. Și cred că e o atitudine foarte sănătoasă, aceea că reprezentanții curzi erau cei care ridicau această problemă. Vreau să vă întreb dacă s-au adoptat măsuri speciale pentru a lupta împotriva acestei tendințe. Și, în sfârșit, dați-mi voie să spun, să vă felicit pentru rolul pe care l-ați jucat în acordul care va crea drumul pentru alegerile naționale și, desigur, vă rog să elaborați cu privire la felul în care uh, rolul pe care vi-l asumați în acest acord. Ar fi foarte interesant. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte Barzani ca să răspundă la primul set de întrebări. Mulțumesc foarte mult. Primul răspuns uh, pentru domnul Stevenson ar fi următorul. Ne opunem oricărei forme de intervenții din țările, a țărilor vecine în problemele interne ale Irakului. În același timp, susținem legăturile bune cu vecinii noștri pe baza respectului reciproc și intereselor reciproce. Din nefericire, uh, ocazional problemele Irakului apar ca uh, rezultat al intervențiilor vecinilor. Deci politica noastră este foarte clară. Suntem împotriva acestor intervenții. În ceea ce privește sporirea numărului de centre de votare, Comisia Electorală a hotărât ca acolo unde există minim 20.000 20 de irachieni să existe un centru de votare. Se poate ca astfel problema să fie rezolvată, pentru că fiecare cetățean are dreptul să participe la alegeri. În ceea ce privește întrebarea domnului Kellam, acțiunile sau crimele împotriva fraților noștri cretini sunt foarte triste și foarte nefericite. Nu cred că aceste crime se uh, bazau pe motivul că ei erau creștini. O să vă dau un exemplu. În Musul au fost uciși 15 creștini de teroriști. În același timp, 2000 cinci curzi musulmani au fost uciși de aceiași teroriști. Totodată ne-am deschis sufletul și ușile tuturor creștinilor și musulmanilor din restul Irakului să vină să se stabilească în Kurdistan și peste 6.000 de familii creștine s-au stabilit în regiunea noastră, li s-a oferit adăpost și li s-au acoperit toate nevoile de bază. Peste, uh, apoi, 24 de familii de arabe au fugit din uh, restul Irakului pentru a se stabili tot în Kurdistan. Mulți lectori universitari, profesori, medici, chirurgi care au fugit din restul Irakului s-au retras în Kurdistan și li s-a oferit găzduire acolo. Acest oameni nu au fost uciși pentru că sunt creștini. Din nefericire, toți irachienii au fost victime și teroriștii ucid doar de dragul de a ucide. Aceasta este politica lor, pentru că vor să uh, lipsească oamenii de stabilitate și securitate. Acestea fiind spuse, suntem gata să oferim sprijin tuturor creștinilor sau oricărei alte uh, formațiuni dacă au nevoie de ajutor administrativ. Suntem dispuși să le oferim acest ajutor în măsură în care putem. În ceea ce privește legea pentru petrol și gaz, Aici aș dori să clarific că faptul că există două legi, cea pentru petrol și gaz și cea pentru venituri. Problema uh, rezită în uh, venituri. Noi credem că în prezent bugetul regiunii Kurdistan 17% din bugetul național uh, spunem noi că ar trebui să meargă la, la Kurdistan fără să fie controlat de Ministerul Financiar din Bagdad. Din nefericire, acest buget e folosit uneori de Bagdad ca armă împotriva noastră. Nu suntem împotriva adoptării acestei legi și contractele pe care le-am semnat nu se împotrivesc Constituției irachiene, fiindcă aceasta spune în mod clar că petrolul și gazul este bogăția tuturor irachienilor și trebuie să se coopereze pentru distribuția egală a acesteia, iar am, puteți, am putut să explorăm câmpurile din Zahul și în iunie anul trecut am exportat 100.000 de, mii de barili pe zi și am solicitat Ministerului Federal ca această conductă să fie uh, conectată la conducta principală pentru a merge în Turcia, iar veniturile să fie colectate de Bagdad ca venituri naționale și apoi să meargă în bugetul Kurdistanului. În trecut s-au cheltuit 8 miliarde de dolari pentru a spori producția și exportul. Din nefericire, producția a scăzut și am putut contribui la, exportatul, la exportul din Iran cu 100.000 de barili pe zi, iar până în 2011 vom putea exporta un milion de barili pe zi. Aceasta va fi o bogăție și venituri pentru toți irachienii. Problema pe care o avem cu ministrul petrolului este că noi am putut să ajutăm pe toți irachienii, politica noastră a fost una corectă, în timp ce cea a Bagdadului a dat greș. Nu am acționat împotriva Constituției sau a legilor. Dacă am făcut așa, atunci suntem gata să corectăm lucrurile și să acceptăm consecințele. Cred că astfel răspund și uh, întrebării doamnei Gomez privitoare la aceeași lege pentru petrol și gaz. Într-adevăr, vom continua politicile noastre, fie că această lege este, trecut, este adoptată sau nu, vom continua să ne exercităm dreptul constituțional care ni s-a acordat și suntem uh, convinși că această bogăție aparține tuturor irachienilor, însă nu vom aștepta uh, o politică centrală în acest domeniu care să ni se impună, pentru că nu, nu este corect. Nabucco este un proiect foarte mare. Irak are potențialul și rezervele de petrol și gaze naturale și există legături despre conectarea unei conducte la sistemul din Turcia lucru care ar permite Kurdistanului să joace un rol uh, important. Toate conductele trec prin Kurdistan, iar Kurdistan are resurse majore uh, dar și conducta din Irak ar putea să, trece prin, să treacă prin Kurdistan, ceea ce ar fi foarte important și pentru Europa și pentru noi. În ceea ce privește minoritățile din Kurdistan, ele participă în guvern și în Parlamentul din Kurdistan, li s-au acordat toate drepturile și aș dori să spun încă o dată, după cum am mai spus, că vă invit pe toți să veniți să vedeți toate comunitățile, toate sectele și grupurile religioase. Vă invităm să vă întâlniți cu ele și ne puteți ajuta dacă identificați o problemă să, să o abordăm. Trebuie să ne spuneți că există această problemă pentru a o corecta. În ceea ce privește cealaltă problemă, este foarte trist. Noi trăim în Orientul Mijlociu, care are propria sa cultură, propriul istoric, propriile tradiții. Parlamentul și guvernul curd au făcut foarte multe, iar eu personal am încercat să uh, elimine această cultură negativă. Femeile trebuie să aibă toate drepturile pe care le au și uh, partenerilor uh, de gen masculin. S-au făcut multe, dar mai sunt multe de făcut, iar legile care au fost adoptate Sperăm să împiedice orice acțiune împotriva femeilor, iar noile cabinete din Kurdistan se vor angaja să lucreze în acest sens, însă subliniez mult are de-a face cu tradițiile noastre și s-ar putea să dureze până le schimbăm. Raccogliamo altre trei... O să mai ascultăm acum trei întrebări din partea deputaților europeni. Doamna Flot are cuvântul la început, după aceea doamna Hagi Gheorghiu și domnul Belder. Are cuvântul acum doamna Flotr. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, domnule Marzani, pentru că ați venit uh, la noi să discutați în comisia noastră despre aceste probleme. Aș vrea să vă amintesc că ați subliniat faptul că relațiile cu autoritățile din Turcia s-au îmbunătățit și că au devenit chiar foarte bune. Ați spus că vă doriți relații bune și liniștite cu vecinii dumneavoastră, ceea ce mi se pare absolut lăudabil. În ceea ce privește vecinătatea dumneavoastră cu Turcia, aceasta a fost foarte complicată deja de mai mulți ani. De, fie, de multe ori în, rela, în regiunea curdă a Irakului au existat militanți PKK armați prezenți în această regiune. Cum intenționați să acționați și cum intenționați să susțineți această deschidere democratică care s-a început de către guvernul turc pentru a găsi o soluție pașnică și în același timp democratică la problema curdă în Turcia. Cred că rolul dumneavoastră ar putea fi extrem de important, mai ales în ceea ce privește obținerea unei dezarmări și a unei soluții democratice și pașnice pe termen foarte lung. Ce părere aveți despre această perspectivă și cum intenționați să acționați uh, în acest rol pentru a putea ajuta regiunea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna sau domnul Hagi Gheorgo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă felicit pentru răspunderea pe care ați preluat-o în regiunea dumneavoastră pentru activitatea pe care ați depus-o până acum în favoarea poporului dumneavoastră. Un popor care s-a confruntat cu multe probleme. Nu există mulți lideri la nivel mondial care au de luptat cu asemenea situații dificile. Și vreau să preiau și eu ce a spus doamna Flotre înainte. Cred că colaborarea cu Turcia este un pilon important pentru o conviețuire pașnică în această regiune. Dar cred că acest obiectiv nu poate fi atins dacă relațiile dumneavoastră nu evoluează și în spre curzii din Turcia, dacă nu se îmbunătățesc aceste relații în același timp. Aș vrea să vă întreb cum tratați problema curzilor din Turcia care este proiectul pe care îl aveți în acest sens și care sunt eforturile pe care le-ați făcut până acum pentru ca milioane de cursi să își primească drepturile care li se cuvin. În scurt, de scurt timp am fost în calitate în, cu Comisia Parlamentară Mixtă UE Turcia în Turcia și reprezentanții guvernului ne-au promis că Turcia va continua să rezolve problema curzilor din Turcia, dar că în continuare, de fapt, sunt, eforturile sunt infime pentru că curzii nu pot încă să-și vorbească limba maternă în școli și mai există și alte probleme foarte grave. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce intenționați să faceți, cum vreți să asigurați faptul ca aceste persoane să aibă dreptul uh, care li se cuvine. Ați spus că multe probleme pe care le are Irakul vin de la vecinii săi. Sigur, așa se întâmplă de multe ori atunci când sunt probleme, ele vin câteodată sau des din exterior. <coughs> Din păcate însă trebuie să constat că există și probleme uh, cu imixtiunea SUA în Irak și în problemele interne ale Irakului. Desigur că Statele Unite au încercat să îl răstoarne regimul lui Saddam Hussein, de aceea au intervenit, de fapt, în Irak, dar nu știu în ce măsură au fost ajutați curzii din Irak prin aceste intervenții. Nu știu dacă cei mii de morți, atentatele uh, și bombardamentele care au loc în momentul de față, nu știu dacă acestea ajută populația curdă, dar Bineînțeles că problemele nu se reduc la amestecul Statelor Unite în afacerile interne ale Irakului. Dumneavoastră ați spus că sunteți, aveți o dorință puternică de autonomie și doriți deci să deveniți un stat autonom. Doriți acest lucru și dacă nu, aș vrea să știu de ce. Doamna, domnul Belder are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte domnule președinte Barzani, este o mare bucurie pentru mine să vă pot saluta în Comisia pentru Afaceri Externe. Eu am fost membru în această comisie și ultima dată când ați venit la noi și v-am mai întâlnit și cu alte ocazii. Doamna Gomes, colega noastră, a spus că și dumneai a fost în Kurdistan și pentru mine este valabil acest lucru și m-am simțit și eu foarte bine, foarte liniștit în țara dumneavoastră și m-am simțit la fel de bine ca la mine în țară, din punct de vedere al liniștii și al păcii. Aș vrea de aceea să vă pun câteva întrebări. Aproape aș spune că sunt rugăminți, de fapt. Ați spus că ați făcut eforturi puternice pentru a gestiona fluxul de migranți al arabilor creștini care se găsesc în momentul de față în Irakul de Nord. Iată deci prima mea întrebare. Care este situația cu recunoașterea arabilor creștini uh, profesioniști care au, uh, posedă diplome de studii și care însă nu au în continuare acces la, meseri, la locuri de muncă calificate și nu pot să-și hrănească familiile. Ați discutat vreodată despre această problemă sau ce intenționați să faceți în acest domeniu? Și a doua întrebare. Problema libertății cultelor în Europa. În Europa este posibil să îți schimbi religia. Însă, în Kurdistan e mai dificil. Dacă vrei să faci parte din altă religie, să te afiliezi la alt curent religios, este extrem de dificil. Și o a treia întrebare, dacă îmi permiteți. Există biserici siriene în Irakul de Nord și biserici și altor culte, dar protestanții, de exemplu, au o situație extrem de dificilă și doresc și ei să fie recunoscuți. Bisericile protestante doresc să primească și ele dreptul de a construi clădiri, biserici, pentru ca să își poată exercita religia, să-și poată practica religia. Și o altă întrebare, când vorbim despre migranți, vorbim și despre copiii migranți care uh, sunt într-o situație foarte dificilă. Ei pot merge la școală, într-adevăr, și mă bucur de acest lucru, dar au o problemă lingvistică. Copiii respectiv uh, vorbesc arabă, la școală se vorbește curdă și, bineînțeles, toate acestea costă bani. Care este situația în domeniul uh, educației, în ceea ce privește școlile? intenționați să creați școli pentru copii creștini care vorbesc arabă, pentru ca ei să poată să-și continue tradițiile? Este adevărat așa ceva? Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră și poziția dumneavoastră. Am auzit că minoritățile creștine din Kurdistan o duc foarte greu. Și când uh, v-am apărat în Kurdistan uh, în fața unor miniștri, am considerat că aceștia au reacționat foarte deschis. Deci există poate o șansă. Domnule Barzani, puteți răspunde, vă rog, la întrebări? والله مدام فلوت زور سباس بو برسيونكات Mulțumesc, doamnă Flotre, pentru întrebarea dumneavoastră. Credem că Turcia nu abordează uh, rațiunile legate de problema curdă. Ceea ce se întâmplă în clipa de față nu poate oferi răspunsuri la rezolvarea reală a problemei. Dar mentalitatea, cultura care a existat în trecut, eh, cred că s-a schimbat și în acest element constă eh, situația îmbunătățită și convingerea noastră că vom putea ajunge la o soluție. În ce privește întrebarea legată de găsirea unei soluții amiabile, cred că nu este cazul să se recurgă la arme. Cred că și PKK va ajunge să se orienteze spre un proces politic pentru a se putea ajunge la o normalizare a relației. Este o chestiune politică. Trebuie să găsim pe cale politică o rezolvare nu trebuie să creăm condiții pentru ca să continue să existe conflicte armate. Sperăm ca rezultatele finale să fie bune. Este prea devreme să ne pronunțăm acum. Oricum, procesul demarat este benefic. Și salutăm faptul că și guvernul turc promovează ideea unei soluții politice. Înțelegem, bineînțeles, că există și o opoziție vis-a-vis de acest proces, o opoziție împotriva pașilor întreprinși de guvernul turc. Situația nu este deloc simplă, dar noi considerăm că ceea ce a întreprins Turcia până acum este salutar și încurajăm acești pași. Iar populația curdă, la rândul ei, chiar dacă nu în integralitatea sa, susține aceste demersuri. Răspunsul la întrebarea domnului Hagi Gheorghiu. Cred că de fapt, prin ceea ce am spus până acum, parțial am răspuns și la această întrebare în ce privește Turcia. În clipa de față s-a schimbat discursul, mai puține amenințări și mai multă disponibilitate spre dialog pot fi constatate. Iar noi, repet, susținem această politică. Cum putem să o facem? Putem vorbi cu toate grupurile din Kurdistan pentru că procesul politic, procesul pașnic, chiar dacă inițial este, începe prin gesturi mărunte, să poată fi susținut. Trebuie să uh, abordezi aceste demersuri cu bune intenții pentru că soluția finală trebuie să o așteptăm din partea guvernului turc. Așteptăm ca frații noștri din Turcia să înregistreze progrese în aceste demersuri. În ce privește cererile formulate de regimul Bas în 2003, eu cred că uh, populația din Irak a înregistrat o victorie prin căderea regimului dictatorial. Din nefericire s-au făcut greșeli după prăbușirea dictaturii. Sigur, căderea dictaturii a fost decizia corectă, dar uh, una din greșelile făcute de Consiliul uh, de Securitate și forțele de liberare s-au transformat într-o forță de ocupație, ceea ce nu putea să fie um, o situație fericită. S-a creat un vacuum în ce privește instituțiile uh, naționale ceea ce a dus la situația cu care ne confruntăm astăzi. Rezoluția 483 a Consiliului de Securitate a, avut unele prevederi eronate. Creștinii sunt frații noștri, nu intervenim în preocupările lor. Majoritatea sunt catolici, dar există și creștini ortodoxi. noi nu avem sensibilități vis-a-vis -vis de catolici sau de protestanți. Numărul protestanților este chiar mai mic, dar uh, propria lor comunitate trebuie să găsească soluții pentru continuitate. Noi nu intervenim. Din potrivă, ne declarăm dispuși să-i ajutăm în a-și organiza conferințe naționale. Îi susținem pe asirieni, pe caldo-asirieni. Și calderienii se consideră un grup etnic de sine stătător. Există calderieni asirieni, unii au propus propria limbă, propriul dialect. Sunt uh, secte mici uneori uh, și în privința convingerilor religioase, dar noi uh, nu încercăm să intervenim în niciun fel în rezolvarea problemelor lor specifice. De aceea am spus că așteptăm un sprijin din partea dumneavoastră, inclusiv în ce privește sistemul educativ, cum putem construi un sistem care să dea satisfacție și preocupărilor specifice ale fraților noștri creștini. Noi am putut, în măsura capacităților noastre, să venim în întâmpinarea lor. În ce privește uh, limbile materne, noi avem posibilitatea să studiem în limba arabă, în limba curdă sau chiar există posibilitate pentru copiii din uh, alte etnii să studieze în limba maternă. Există, din păcate, la țară foarte multe școli care au fost distruse, care trebuie uh, reparate zeci de sate creștine necesită ajutor pentru refacerea școlilor. Dacă există incidente, bineînțeles, guvernul curt este responsabil și trebuie să încerce să rezolve lucrurile. Mulțumesc. Ultimii patru colegi vor interveni acum. Milan Mon. Lunace, Clansbergis și Cacin. Dau cuvântul colegului Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnule președinte Barzani pentru că ați venit în mijlocul nostru și pentru dorința exprimată de a coopera Uniunea Europeană. Se pare că alegerile din Irak vor avea loc pe 21 ianuarie am citit ieri în presă acest lucru. Întrebarea este ce procedură se va aplica în provincia Kirkuk. Poate se va găsi un, o soluție de compromis, dar poate ne puteți explica cum va arăta această formulă de compromis. Ați vorbit despre diferențele mari existente, poate discrepanțe între Bagdad și regiunea dumneavoastră în ce privește problema petrolului. Sunt chestiuni nerezolvate. Ați putea să ne spuneți cum vor avea loc marile licitații, cum se vor acorda drepturile de exploatare a petrolului, cum uh, vor fi uh, atribuite uh, toate uh, regiunile, zăcămintele petroliere cum puteți să vă pregătiți pentru aceste licitații. Mulțumesc, colega Lunacek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu vreau să vă spun bun venit, să vă mulțumesc pentru că ați venit și ați avut această prezentare în fața noastră. Cum au spus și alți colegi, vreau să salut activitatea pe care dumneavoastră ați desfășurat-o în regiunea kurdă din Irak. Dumneavoastră ați spus că este într-un fel un mic paradis de stabilitate în comparație cu celelalte regiuni. Dar uh, și uh, din punct de vedere al irakienilor care trăiesc acolo. Deci ați avut un rol evident pe care l-ați jucat în crearea acestei atmosferi de stabilitate. Am trei întrebări scurte. Una este uh, legată de câmpurile petroliere. Spuneați că conducta uh, Nabucco ar putea să fie susținută de dumneavoastră, dar probabil conducta nu va putea să uh, devină pe deplin uh, funcțională dacă Iranul se va opune. Din acest punct de vedere, oare care vor fi relațiile între Iran și Irak? Și uh, care sunt așteptările dumneavoastră referitoare la o reformă democratică a Iranului. Altă întrebare. Situația femeilor în regiunea dumneavoastră. M-a bucurat foarte mult să aud și știu că, mai ales în regiunea curdă, un număr mare de femei sunt reprezentate în Parlament. Nici măcar în toate statele membre ale Uniunii Europene nu există 30% femei în parlamentele naționale, ceea ce uh, cu atât mai mult uh, mă face să apreciez această cifră pe care ați menționat-o dumneavoastră. Spuneați că s-au luat măsuri împotriva violențelor îndreptate împotriva femeilor, împotriva discriminării. Spuneați însă că este și o problemă culturală. Da, eu cred că este o problemă culturală în multe locuri din lume, poate în toate locurile din lume, femeile încă nu sunt privite ca fiind egale în drepturi cu bărbații. Există vreo susținere pe care vă doriți dumneavoastră din partea Uniunii Europene, din partea organizațiilor de femei din Europa, în favoarea regiunii dumneavoastră, inclusiv bărbații care susțin ideea non-violenței împotriva femeilor și susțin prezența femeilor în funcții înalte. Vă doriți, din acest punct de vedere, un sprijin din partea Uniunii Europene. Și un ultim element pe care doresc să-l introduc în discuție. Colegii mei au pus câteva întrebări în legătură cu minoritățile creștine și problemele care pot să apară pentru ei în regiunea dumneavoastră. Eu nu aș vrea să priviți neapărat Uniunea Europeană sau continentul european ca fiind unul exclusiv creștin, pentru că există și o istorie păgână în statele europene, există și mulți uh, musulmani în statele noastre. De, de aceea este necesar să existe o libertate religioasă pentru toate tipurile de convingeri religioase. Mulțumesc! Colegul Lansbergis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barzani, salut declarația dumneavoastră um, și vizita dumneavoastră în mijlocul nostru și vreau să vă întreb în legătură cu o chestiune mai aparte. Regiunea dumneavoastră uh, are o mare varietate de entități etnice și religioase. Ă, problemele din Turcia sunt bine cunoscute, dar oare în Kurdistanul irakian există și o minoritate turcă? Și dacă da, care sunt relațiile ă, locale ă, cu această minoritate. De asemenea, populația arabă din Kurdistanul irachian, dacă există minoritate arabă, există probleme etnice. Mulțumesc. Mulțumesc. Colegul Caci. Mulțumesc. Domnule președinte Barzani, ne bucură foarte mult vizita dumneavoastră și ne bucură și veștile pe care ni le-ați adus. Uniunea Europeană este flămândă după știri pozitive din Irak și tot ceea ce ne-a spus până acum indică faptul că uh, există un climat de securitate și progres în stabilizarea Irakului și că dumneavoastră ați jucat un rol important în acest sens. Ne bucură faptul că rezolvările pe care le-ați găsit în regiunea kurdă nu complică problemele irakiene. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Am și eu o întrebare. Regiunea dumneavoastră este o regiune bogată. Din acest motiv mă interesează cooperarea economică și, în mod special, investițiile în progres. M-ar interesa să aflu dacă ați investit și în afara Irakului și pun această întrebare dintr-un motiv anume. Aș vrea un răspuns la întrebarea ce libertate aveți dumneavoastră să deveniți investitor și în alte regiuni. Mă interesează acest aspect pentru că uh, regiunea de sud-est a Turciei este subdezvoltată și că acolo sunt investiții importante, necesare. Oare doriți ca și transfrontalier să investiți în partea de sud-est a Turciei? Pentru ca să se elimine dezechilibrul între uh, partea dezvoltată din vestul Turciei și uh, cea subdezvoltată din est. Și Erdogan vorbește despre această problemă și speră să poată rezolva acest decalaj oferindu-le femeilor din partea de sud-est a Turciei șanse mai mari să uh, beneficieze de studii universitare. Uh, V-ați gândit oare la posibilitatea ca și Kurdistanul irachian să ofere burse pentru femeile turce din partea de sud-est a Turciei, astfel încât să beneficieze de o pregătire universitară? Poate ar fi interesant, important pentru dumneavoastră, pentru Turcia și pentru stabilitatea din întreaga regiune. Mulțumesc! Mulțumesc. Și o întrebare din partea mea. Știm cât de important este pentru dumneavoastră să garantați și o pluralitate a mass media. Deci, mă interesează peisajul mediatic din Kurdistan, dacă v-ați putea referi la el. Lomi Berez, uh, Răspunsul pentru domnul Milan. Ne bucurăm să auzim că Parlamentul irachian a adoptat uh, legea referitoare la această problemă. Am dorit ca ea să se rezolve pentru că relația noastră cu regimul de la Bagdad uh, s-a referit întotdeauna la problema legată de Kirkuk și am dori ca generația viitoare să nu se mai confrunte cu această problemă. Avem o lege și o Constituție votată de 80% din uh, populația irachiană și dorim ca ea să se rezolve, uh, ca această problemă să se rezolve conform Constituției, care uh, dorește normalizarea situației și poate ridica problema referendumului. În anii care au trecut, sub regimul Baath de la Irak, din Irak, curzii din Kirkuk au fost uh, evacuați cu forța, ei au devenit victime și refugiați în propria lor țară chiar și legea trecută de, adoptată de regimul trecut spunea că proprietatea uh, putea să existe numai dacă curzii își schimbau identitatea să devină arabi. Numai așa ei puteau să vândă sau să cumpere proprietăți. În 19 martie 2003, atunci a început războiul de eliberare în Irak, iar pe 7 martie fostul regim, care era pe marginea prăpastii, a adoptat o lege pentru schimbarea identității uh, etniei din Kirkuk. Uh, Kirkuk reprezintă simbolul opresiunii. În trecut, uh, oamenii spuneau că de aceea, că petrolul este motivul pentru care curzii luptă pentru Kirkuk. Dar nu este vorba despre aceasta. Petrolul există peste tot. Și el ar trebui să uh, existe pentru toți irachienii problema era că unii încercau să găsească scuze să nu adopte legea din alte motive. Ei doreau să împiedice orice proces în această direcție și au folosit Kirkuk ca un pretext. Fie el trebuie uh, separat de alegeri, fie uh, arabii trebuie să facă parte din prealegeri. Curzii au fost adesea acuzați că au adus 600 de mii de curzi din Irak și din, Tur- din Iran și din Turcia pentru a schimba demografia regiunii au fost acuzații nefondate și vă invit să vizitați regiunea. Nu am uh, încurajat aproape 40% din uh, foștii locuitori să revină. Populația era de 600.000 inițial. Cum putea să mai fi integrat încă 600.000 din afară? Deci, uh, scuza a fost nefondată invităm pe toți cei care ne acuză că am adus familii care nu au fost originare din Kirkuk să fie eliminați din alegeri. Din nefericire, oamenii încearcă să submineze procesul pe care încercăm noi să îl construim și dacă există îndoieli în ceea ce privește registrările pentru alegeri, ele ar trebui ă, cercetate. Deci suntem, suntem deschiși la, la această idee. Stabilirea de cote pentru alte grupuri nu este acceptabilă. Multe grupuri ne susțin, dar, din nefericire, ele nu se exprimă. Această ultimă lege, bazată pe înregistrarea electorală din 2009, spune că ar trebui să aibă loc alegeri. Dacă după alegeri apar uh, plângeri legate de anumite centre de votare, problemele ar trebui uh, cercetate. Credem încă că articolul 140 este cea mai bună soluție pentru problema legată de Kirkuk. La urma urmei, Kirkuk e un oraș irachian, la fel ca toate celelalte. Nu trebuie văzut altfel. Însă acest comportament, această atitudine nu este în interesul curzilor, nici al Irakului. Subliniem faptul că problema trebuie rezolvată conform Constituției. Referitor la petrol, am explicat în detaliu care este poziția noastră. Conducta care vine din Irak și trece prin Turcia în ce măsură e implicat Iranul. Din punctul nostru de vedere, Iranul nu este implicat. Conducta merge în Turcia și trece prin regiunea noastră. Dacă există alte probleme între Turcia și Iran, atunci e problema lor. Dacă Europa și Iran, din nou, lucrurile sunt cu totul altfel. în ceea ce privește drepturile femeilor, recomand colegelor noastre să invite delegații ale dumneavoastră și să fie și ele invitate aici pentru a li se arăta cum să-și protezeze drepturile. Sau poate dumneavoastră puteți vizita Kurdistanul pentru a coopera cu ele în adoptarea legilor. Toate instituțiile și autoritățile sunt uh, Uh, li se recomandă tuturor să ia măsuri serioase împotriva violării drepturilor femeilor. Iar referitor la frații noștri creștini, dreptul uh, de practicare a religiei este absolut liber și încă o dată subliniez că ar trebui să vizitați regiunea să vedeți pentru uh, că musulmanii, creștini, suniții, șiții, și sectele mai mici coexistă cu to- toate în Kurdistan, sunt libere să-și practice ritualurile și religiile. Suntem mândri să spunem că ei au drepturi în Kurdistan. Domnule Landsberger, nu, nu avem o problemă cu grupurile etnice. Din contră, zonele care reprezintă zone de contact, uh, comunități mixte, trăiesc în uh, armonie. 80% din votanții arabi au votat, de fapt, uh, lista curdă pentru Parlament la alegerile locale. Mai mult, s-au votat și pentru lista arabă. Chiar și arabii din această zonă au fost uh, victimizați de terorism, iar guvernul federal nu le-a oferit uh, securitate, în timp ce Kurdistanul le-a oferit securitatea necesară pentru a se proteja. Însă există și unele sin, uh, intenții de a crea animozități. Uh, Până acum ele nu au dat rezultat și sunt convins că vor, nu vor da rezultat nici în viitor. În ceea ce privește turcii, ei au drepturile lor, au sistemul lor educațional, stațiile lor radio există un parlament, există un guvern și arabii fac și, el, fac și ei parte din consiliile locale. Sunt zone considerate zone disputate în Kurdistan există comunități de arabi și uh, ei sunt protejați de legi. Nu avem nicio problemă cu aceste comunități, vom continua să trăim în armonie cu ele. Cealaltă întrebare se referea la educația universitară, iar universitățile noastre au oferit burse uh, fraților noștri curs din Turcia și de asemenea din Siria și din Iran și sunt mulți studenți care studiază la universitățile noastre și vin din țările învecinate. Sunt peste 400 de companii turce care funcționează în Kurdistan, iar uh, volumul comerțului cu Turcia este de 5 miliarde de dolari anual. Desigur, toate acestea au un impact pozitiv asupra standardelor de viață atât în Kurdistan cât și în Irak și, de asemenea, în regiunea de graniță cu Turcia. Acest proces de pace pe care l-a adoptat guvernul din Turcia sperăm să fie unul reușit și cu impact pozitiv asupra dezvoltării și creșterii standardului de viață a celor din regiune. În ceea ce privește peisajul mediatic din Kurdistan, uh, mijloacele noastre media sunt libere. Legea adoptată de Parlament a acordat toate drepturile uh, televiziunii, presei scrise și radioului. Nu există probleme în acest sens. Sunt zeci de uh, canale de televiziune, sute de ziare și publicații fără nicio măsură luată împotriva lor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru răspunsurile foarte clare și complexe date tuturor întrebărilor noastre. Închei prin a vă uh, ura toate cele bune, atât noastre cât și țării dumneavoastră. Please, we have to continue and I would like the... Doamnelor și domnilor, trebuie să continuăm și vreau să-i rog pe cei care au altceva de făcut să ne permită să ne continuăm totuși lucrările. We uh, pass now to debate the draft report on the regulation of the European Parliament. Discutăm acum următorul punct de pe ordinea de zi, și anume instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială, modificarea regulamentului CE 1889-2006. Așadar, uh, avem doi raportori la acest subiect, doamna Kinga Gal și doamna Barbara Lochbiller. Aș dori să o rog întâi pe doamna Kinga Gal să înceapă cu introducerea. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am decis cu colega mea, vom vorbi amândouă. Poate că unele subiectele, subiecte pe care le vom dezbate să se repete din cauza aceasta, dar cred că uh, este mai bine așa pentru ca să înțelegem ce se întâmplă cu acest raport, care la început a fost un raport pur tehnic. Mai întâi, e important să spunem că la conferința președinților nu s-a permis uh, o prezența unui coraportor pe 21 octombrie și de-abia de curând a fost numit un al doilea raportor și de aceea n-am putut să distribuim acest raport mai devreme. Iată de ce nu aveți versiunile raportului în toate limbile. Ce trebuie să știm mai întâi despre instrumentul european pentru promovarea democrației și a drepturilor omului? Este vorba de unul dintre cele șapte instrumente financiare ale Uniunii Europene pentru acțiunile externe, care susține societatea civilă din țările terțe în domeniul drepturilor politice, participare politică, democrație și reprezentanță. Acest uh, instrument susține, are ca particularitate faptul că nu este nevoie de niciun angajament uh, inițial al guvernului țării terțe uh, înainte. Noi susținem prin acest um, instrument drepturile omului și societatea civilă, deci și organizațiile non-guvernamentale din acest domeniu. Am început să lucrăm pe acest domeniu foarte târziu, așa cum v-am spus, Sper ca reprezentantul Comisiei să confirme faptul că de-abia în uh, toamna anului 2008 am început munca pe acest subiect, când s-a început, de fapt, implementarea propriu-zisă a instrumentului în cauză. Știm acum doar că organizațiile din societatea civilă uh, au uh, participat uh, foarte mult la toate acțiunile de până acum din acest instrument și că a existat un interes foarte mare. Comisia a făcut o propunere de amendament tehnic în legătură cu costurile, mai ales în ceea ce privește taxele și alte um, probleme financiare care ar trebui finanțate din buget. Se pare că acest amendament este unul foarte important pentru ca ONG-urile, societatea civilă, uh, să poată folosi cu adevărat uh, posibilitățile pe care le include acest instrument. Salutăm de aceea propunerea Comisiei de amendare a acestui amendament și am susținut și până acum această propunere. Raportul nostru se concentrează pe trei grupuri de amendamente. Primul grup de amendamente a împărțit propunerea de amendare a Comisiei care se referă la alte două instrumente, DCI-ul și un al doilea instrument în această propunere. Și am făcut propunerea așadar să împărțim propunerea în două părți Amendamentele 1, 2 și 6 sunt uh, parte a primului bloc, pentru că instrumentul DCI este acoperit de alte comisie, de Comisia DEVE. Și noi ne concentrăm mai ales pe regulamentul care vorbește de instrumentul european pentru promovarea democrației și a drepturilor omului. O altă temă abordată și dezbătută a fost o problemă orizontală care se referea la posibilitatea de a sprijini uh, dreptul de scrutator al Parlamentului și de supraveghetor prin procedura de codecizie. Propunerea de amendament a cerut o procedură de supraveghere din partea Parlamentului pentru a putea să îi întărească rolul acestuia. Comisia DEVE a cerut același lucru pentru că rolul Parlamentului este sporit considerabil prin acest instrument. Important este că ambii raportori, doamna Lohbiner și cu mine, au cerut acest lucru în cererile de amendament pe care le-am făcut la instrumentul uh, pentru democrație și drepturile omului. Fiind dat că este un subiect complex din punct de vedere juridic, cerem, bineînțeles, și avizul uh, serviciului juridic. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc! Doamna Barbara Lochbiller are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentul financiar pentru promovarea democrației și a drepturilor omului în lume s-a dovedit a fi un instrument util pentru a proteja drepturile omului și structurile democratice în multe regiuni ale lumii. Este un instrument foarte recent și de aceea suntem de acord cu Comisia că este mult prea devreme pentru a proceda la o evaluare a acestui instrument anul acesta. Avem nevoie de mai mult feedback din acest proiect. Susținem planul Comisiei de a susține sublinia importanța activităților economice, sociale și politice de a susține lupta împotriva drepturilor, pentru protejarea drepturilor omului și împotriva violenței împotriva copiilor. Raportul pe care îl avem um, în față este unul foarte tehnic. Amendamentul uh, propus de comisie este de asemenea unul tehnic, se referă la o problemă de costuri și taxe și impozite legate de, acest, de finanțarea DCI-ului și uh, a altor instrumente ca acesta care ar fi bine să fie finanțate din bugetele pentru astfel de instrumente. Nu s-a prevăzut nicio excepție și amendamentul va permite de aceea uh, finanțarea tuturor costurilor în, chiar și în circunstanțe excepționale. Aceasta ar face proiectele mai rezistente, rezistente în fața, în fața rezervelor din partea diferitelor guverne. Un al doilea set de amendamente suplimentare care au fost propuse de ambele raportoare susțin dreptul Parlamentului de a analiza și supraveghea aceste instrumente. Dreptul la comitologie pe acest subiect a fost introdus în 2006 de către Comisie și a prevăzut o o procedură de supraveghere în uh, temeiul codeciziei, care trebuie să corespundă la două criterii. În primul rând, măsurile trebuie să fie cu o arie de aplicabilitate generală și, în același timp, trebuie să mm, nu se refere la elemente esențiale ale regulamentului. Aceste instrumente sporesc așadar uh, puterile Parlamentului. Parlamentul poate să blocheze o măsură proiect și poate să oblige Comisia să mai prezinte o propunere amendată. Strategiile și um, Documentele strategice sunt în conformitate cu aceste cerințe. Pentru planurile anuale și măsurile speciale, aplicarea procedurilor de management sunt prevăzute în momentul de față în uh, instrumentele, instrumentul acesta pentru ca acțiunile să aibă o, să fie mai țintite. În uh, urma procedurii de comitologie și de codecizie din 2006, această procedură se aplică prea târziu pentru a mai fi considerată în negocierile tripartite când au fost discutate toate instrumentele financiare. Aceste discuții au fost deja destul de complexe și s-au purtat contra cronometru. Revizuirea de la jumătatea perioadei ne oferă acum posibilitatea să folosim procedura de comunitologie pentru acest instrument de finanțare și uh, să aplicăm toate aceste noi prevederi. Însă, probabil că toate aceste schimbări nu se vor aplica înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Se, va trebui să mai facem schimbări în ultima secundă, dar am vrea ca, votul, ca textul să fie votat în comisie înainte de 1 decembrie pentru a putea să formăm o poziție de negociere a Parlamentului European, așa cum ne-a cer, ne cere codul de conduită în cazul procedurii de codecizie. Mulțumesc. Mulțumesc, îi dau acum uh, cuvântul domnului Ricardo Pasus din partea serviciului juridic care poate să ne dea avizul dumnealui. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele două raportoare, doamna Kinga Gal și doamna Loch Piller. Și cred că într-adevăr există motive întemeiate pentru a introduce procedura de reglementare prin supraveghere, pentru că e vorba de măsuri uh, cu aplicare generală pentru textul legislativ în sine și nu se referă la elementele esențiale. Cred că pentru uh, documentul strategic se aplică această regulă și aș vrea să subliniez și că există o ierarhie între diferitele texte, instrumentul ca atare care a fost adoptat în codecizie și documentele strategice care sunt adoptate de către Comisie cu putere de veto din partea Parlamentului European. Deci, um, eu trag concluzia că suntem cu toții absolut de acord cu raportoarele mi se pare foarte util că avem acum o strategie comună pentru ca procedura de reglementare să se aplice pentru majoritatea acțiunilor externe ale Uniunii Europene, adică a instrumentelor pentru drepturile omului și instrumentele de cooperare și dezvoltare. Numai la instrumentul de stabilitate mai rămâne de decis ce se va întâmpla. Însă ar fi bine să avem într-adevăr la toate o abordare unitară. Sunt de acord și cu raportorii în ceea ce privește tranziția către tratatul de la Lisabona. Cred că ar fi o strategie foarte bună pentru Parlament să avem o procedură de reglementare cu, cu supraveghere, pentru că astfel Parlamentul primește mai multe puteri automat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, aș vrea să-l rog pe domnul Miller să ia cuvântul. Thank you, Chair. First of all, me... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnelor Gal și Lochbiller pentru susținerea de care am beneficiat pentru propunerea noastră și pentru amendamentul tehnic privind uh, taxele. Este o susținere substanțială de care am beneficiat astăzi și asta înseamnă că putem să progresăm repede cu adoptarea propunerii pentru că în felul acesta proiectele de anul viitor pot beneficia de acest schimb. Am constatat uh, că există această propunere și am fost uh, conștient și de deciziile în comitologie la care raportoarele s-au referit. Cred că și aici există aceeași propunere de schimbare, dar eu cred că în felul acesta Comisia va întâmpina probleme majore. Acordul din 1999 care a înnoit sistemul de comitologie a fost aprobat și în 2006, când am discutat noile instrumente financiare pentru perioada 2007-2013 și atunci am convenit uh, în, la nivelul tuturor instituțiilor că implementarea programelor cu implicații uh, financiare substanțiale uh, vor fi supuse uh, procedurii uh, Comisiei de Management. avem uh, îngrijorări uh, similare cu cele exprimate astăzi privind noile instrumente. Comisia a cerut uh, dreptul de a aproba aceste documente strategice. Iar în momentul în care instrumentele au fost discutate prima dată, aici iată că acum se insistă asupra procedurii de codecizie în legătură cu aceste documente strategice. Sistemul de comitologie Uh, se poate aplica și procedurii normale de management. Uh, va fi nevoie însă de un pachet de înnoire a tuturor instrumentelor și probabil că va exista o procedură viitoare care se va numi uh, scrutin democratic la nivelul Parlamentului. Noi ținem seama de punctele dumneavoastră de vedere privind aceste documente strategice și în momentul în care eh, eh, Parlamentul adoptă rezoluții privind aceste documente strategice și documente cu caracter eh, programatic. Este important să nu apară întârzieri, este elementul cheie pentru revizuirea la jumătate de perioadă. Noi propunem acum să modificăm major instrumentele pentru statele industrializate în baza acestui proces de scrutin democratic. Ar permite Parlamentului să își exprime punctele de vedere vis-a-vis de Comisie, iar noi întotdeauna am luat cât se poate de în serios aceste opinii. Am luat notă de punctele de vedere ale colegilor mele din serviciul uh, juridic al Parlamentului și noi vom consulta juriștii noștri, dar s-ar putea să apară probleme majore care ar putea să întârzie adoptarea instrumentelor, ceea ce ar fi nefericit pentru toate părțile implicate. Pentru că am avea mai puține șanse să implementăm în condiții optime bugetele pentru anul viitor pentru diversele instrumente. Și dacă Parlamentul redeschide această dezbatere privind comitologia și uh, scrutinul democratic, procesul ar putea să fie întârziat țin seamă de argumentele care au fost invocate de către Serviciul Juridic al Parlamentului. Spuneam, mă voi consulta și cu juriștii noștri. Dar noi am dorit ca aceste documente strategice să nu le eh, privim ca măsuri obișnuite, noi nu modificăm reglementările, doar Parlamentul și Consiliul are dreptul să modifice reglementări. Eu cred că țin de aspecte de management și ar putea să fie supuse acestui, acestei proceduri manageriale, ca și până acum. Procesul scrutinului democratic oferă Parlamentului oricum ocazia să examineze aceste documente și dacă găsește ceva ce nu convine, să propună modificarea. Redeschizând această discuție pe care noi credeam că o credeam închisă pentru perioada până în 2013, ă, trebuie să declanșăm din nou discuții interinstituționale care ar putea să ă, aibă ca urmare întârzieri în implementarea acestor instrumente, în aceste probleme politice importante. Acesta este punctul de vedere al Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ne-ați împărtășit punctul de vedere al Comisiei și o rog acum pe doamna Gomes să ia cuvântul. Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc că raport viitoarelor noastre sunt de acord cu punctul lor de vedere chiar dacă, având în vedere acum opinia uh, Serviciului Juridic al Parlamentului și ținând seama și de experiența mea de până acum privind acest uh, scrutin democratic, cred că opinia exprimată ține seama de responsabilitățile care decurg pentru Parlament din Tratatul de la Lisabona Asta cere, pe de altă parte, ca Parlamentul să fie pregătit să-și asume aceste respons responsabilități și să desfășoare un volum de muncă suplimentar pe care acest scrutin democratic îl presupune, dar eu cred că Parlamentul este dispus să-și asume aceste sarcini suplimentare și cred că avem nevoie de mult mai multe argumente substanțiale din partea Comisiei pentru ca eventual să luăm în considerare să urmăm o altă cale, cea pe care o sugerează Comisia. Pentru că argumentele pe care tocmai le-am auzit acum din partea Comisiei țin mai degrabă de uh, natura procedurală a procesului. Dacă la nivelul comisiei există rezerve serioase, atunci ele ar trebui să fie mult mai substanțiale. Deci, în baza elementelor pe care le avem noi acum în față, eu nu pot decât să le susțin pe coraportoare. Mulțumesc foarte mult! Invit acum cele două uh, cu raportoare să ne spună concluziile uh, doamna Gal mai întâi. Mulțumesc! ascultând cu atenție punctul de vedere al serviciului juridic și, de asemenea, uh, punctul de vedere al reprezentantului Comisiei, eu continui să cred și mulțumesc și doamnei Gomez pentru susținerea pe care ne-o oferă că această uh, procedură pe care o solicităm noi fortifică puterea Parlamentului și în felul acesta vom putea, într-adevăr, să avem un cuvânt de spus în ceea ce uh, ne propune Comisia. Bineînțeles că până în clipa de față nu a existat niciun fel uh, de problemă cu acest instrument. Dar așa cum a spus și doamna Gomez, situația a fost foarte diferită în legătură cu uh, formula DCA și dacă avem uh, posibilitatea, de ce să nu acționăm în uh, baza acelorași instrumente? În ce privește uh, fortificarea posibilității de intervenție a Parlamentului, argumentul Comisiei că asta ar întârzia procesul și că ar cauza, ar provoca anumite probleme, eu personal sunt de acord că pentru ONG-uri, pentru societatea civilă, care ar putea beneficia de acest instrument, este foarte important să existe uh, această propunere a Comisiei pe care tocmai ne-a făcut-o, dar mă întreb de ce propune Comisia acest lucru abia acum, când uh, problema de fapt a fost ridicată încă la începutul anului trecut. Eu cred că dacă apare o întârziere, niciun caz nu va fi provocată de către Parlament și că nu va avea până la urmă uh, ca efect uh, o întârziere substanțială. Eu cred că trebuie să folosim momentul, să progresăm și să cerem ca uh, aceste proceduri să se aplice instru acestor instrumente. Mulțumesc, doamna Lohpile. Mulțumesc, domnule președinte. Când am discutat aceste amendamente, am discutat și posibila reacție a Comisiei Europene. Dar noi, chiar dacă putem înțelege că ar putea să apară probleme, eu cred că ele nu sunt de nerezolvat din punctul nostru de vedere. Nu pot decât să repet decât ceea ce au spus și colegii. Noi, din perspectiva Parlamentului, suntem dispuși să asistăm Comisia în uh, toate punctele în care este necesar în momentul în care noi am solicitat aceste amendamente, noi ne-am gândit că nu dorim să provocăm vreo, nicio întârziere în implementarea instrumentelor, pentru că este important să dispui de anumite metode, de pildă, în ce privește scutirea de taxe. Nu pot decât să subliniez că suntem favorabili acestor amendamente și trebuie să găsim o soluție. Și Comisia trebuie să găsească cât mai repede o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că prin uh, cele expuse până acum putem să oprim aici discuția. Termenul limită pentru amendamente va fi 13 noiembrie la ora prânzului. Deci, data de 13 noiembrie la ora prânzului. Deci nu avem foarte mult timp la dispoziție. Iar acum aș vrea să continuăm uh, cu subiectul următor viitor, pentru că este stabilirea instrumentului financiar pentru cooperare cu țările industrializate și aș invita uh, raportoarea, doamna Barbara Lochpiller, să ia cuvântul. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. The... Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentul, de, uh, instrumentul financiar pentru cooperare cu țările industrializate va fi unul important pentru toate măsurile de cooperare care nu se referă la uh, ajutor pentru dezvoltare pentru țările terțe. Comisia AFET a sugerat crearea acestui nou instrument pentru a completa un gol uh, juridic. Acest gol a apărut din faptul că instrumentul pentru dezvoltarea cooperării se limitează la asistență care, prin definiție, trebuie să se limiteze la interesul țărilor vizate. Activități de interes uh, reciproc nu pot fi uh, finanțate prin acest instrument. S-a sugerat transformarea țărilor, uh, instrumentului pentru țările industrializate într-unul pentru cooperarea cu țări terțe pentru activitățile care nu se referă la asistență s-a prezentat o propunere pentru un regulament uh, de cei reformat, uh, cu excepția faptului că nu s-a adaptat uh, titlul. Comisia a solicitat competență, însă, cum instrumentul s-a aflat sub Comisia INTE și titlul nu a fost modificat, Administrația Parlamentului European a hotărât să ofere competența aceleiași comisii în ciuda conținutului modificat. AFET a primit uh, o uh, status de comisie asociată, ceea ce înseamnă că opiniile noastre vor trebui să fie considerate din punct de vedere teoretic de INTE. Raportorul a dorit să contesteze competența principală a INTE după discuție dintre președintele noastre Albertini și colegul său s-a, renunțat la contestare în schimbul unei asigurări scrise că cele două comitet, comisii vor coopera îndeaproape și că AFET va fi implicată pe deplin în supravegherea democratică după adoptare. Acum că tratatul de la Lisabona va intra în vagoare, în vigoare în decembrie, uh, baza legală se va schimba complet și articolul 100 180A, 181A trece, de la, trece la codecizie. Iar în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, aceasta s-a redus la, doar la țările industrializate. Prin urmare, acesta nu se poate folosi ca singură bază legală de acum încolo și ce majoritatea instrumentelor pentru relații externe au o bază juridică dublă, ca de exemplu EIDHR, în special articolul 179, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare. Însă, chiar și acest articol își schimbă um, domeniul în cadrul tratatului de la uh, Lisabona, în timp ce articolul 181a privind cooperarea cu țările terțe s-a limitat la țările industrializate, articolele 177-179 privind cooperarea pentru dezvoltare și-a limitat uh, accentul pe atenuarea sărăciei. Integrarea țărilor în curs de dezvoltare în economie a fost uh, înlăturată din text. Prin urmare, după Lisabona, nu mai există un articol valid pentru cooperarea cu țările terțe pe care să se poate baza noul instrument. În cadrul titlului 3, Uniunea va putea doar să se ocupe de atenuarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare sau de activități cu țările industrializate se vede în mod evident că există un gol juridic în tratatul de la Lisabona și nu există bază juridică adecvată pentru relațiile externe. Conform practicilor normale, m-aș aștepta ca Comisia să retragă această propunere de regulament și să ne prezinte un document nou cu o nouă bază juridică. Aceasta este și poziția asupra care am convenit cu raportorul principal al uh, Comisiei INTE, domnul Scholz. După câte am înțeles, până acum, însă poate serviciul juridic ne oferă detalii suplimentare, vom avea va trebui probabil să folosim articole din cadrul uh, politicilor europene uh, adică aliniatele despre dimensiunea externă a politicilor interne, cum este educație, cercetare și protecția mediului. Uh, perspectiva mea personală ar fi să pregătim cu atenție acest nou instrument, astfel încât perspectiva pe termen lung să fie luată în considerare, având în vedere că el face parte din noua arhitectură a relațiilor externe Dați-mi voie de asemenea să atrag atenția asupra câtorva probleme după soluționarea bazei juridice, de exemplu cadrul financiar. Suntem de acord cu raportorul INTE că banii trebuie să vină din instrumentele de flexibilitate, niciun ban nu ar trebui să fie transferat de la DCI. Credem încă că alocările uh, Uniunii Europene nu sunt suficiente și este o problemă de principii să nu transferăm fonduri de la un buget pentru, dezvoltarea, dezvolt, uh, pentru a uh, susținerea dezvoltării în acest domeniu. De asemenea, sugerăm modificarea titlului 2, cooperare cu țări terțe, pentru măsuri care nu sunt acoperite de regulamentul DCI, având în vedere adoptarea relativ superficială a instrumentului la noile sarcini se pare că Comisia a elaborat regulamentul oarecum pripit. Descrierea sarcinilor arată foarte bine originea instrumentului ICI și nu s-au pus prea multe eforturi în adaptarea domeniului la un context mai larg. Trebuie, uh, documentul trebuie încă adaptat și aștept cu nerăbdare să lucrez la conținutul acestuia împreună cu raportorul INTE și cu Comisia într-o uh, procedură completă de codecizie. Mulțumesc foarte mult! Îl rog pe domnul Ricardo Paso să ne, să ne prezinte uh, avizul juridic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că uh, Barbara Lochbiller mi-a facilitat foarte mult munca Poate și ea e avocat, nu știu, însă a intrat uh, în o mulțime de detalii juridice. Într-adevăr, există câteva aspecte juridice. Nu o să spun ceva nou față de ce a spus ea, însă o să vă prezint părerea mea. Într-adevăr, pentru început, e puțin complicat deja, chiar de acum, fără să vorbim despre tratatul de la Lisabona, să folosim articolul 181 așa cum a propus Comisia pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că într-un caz prezentat de uh, Parlamentul European împotriva Consiliului, s-a spus că acest articol nu este pentru țările în curs de dezvoltare. Este adevărat că la 1 decembrie va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, iar lucrurile se vor schimba în ceea ce privește această propunere, însă considerăm un lucru de la sine înțeles că, dat fiind faptul că va exista o modificare a procedurii uh, juridice și a bazei juridice, trecându-se la codecizie, Comisia, odată cu intrarea în vigoare a tratatului, este obligată să trimită Parlamentului și Consiliului o listă a legis uh, propunerilor legislative în care uh, există o schimbare de procedură, așa cum e cazul aici. Revenind la problema bazei juridice, mai întâi, dați-mi voie să spun că nu vă pot spune astăzi care ar trebui să reprezinte temeiul juridic, fiindcă acesta este asociat cu conținutul și uh, scopul propunerii. Deci trebuie să avem o propunere pentru a ști exact cum a folosit uh, Comisia temeiul juridic. Însă ce este adevărat este că nu se poate folosi articolul 212 din Tratatul de la Lisabona, fiindcă, după cum a spus doamna Lochbiller, articolul 202 uh, exclude țările în curs de dezvoltare. Deci, ceea ce ar putea fi un temei juridic, dar vorbesc teoretic, fiindcă nu știm exact care e propunerea comisiei, există două posibilități, cred eu. Una ar fi să continuăm cu tehnica comisiei de modificare a propunerii existente ICI, bazată pe asistență, și să avem un temei juridic dublu, 209 și 212. Problema ar fi, după cum s-a menționat deja, că folosind 209 avem nevoie de o interpretare extinsă a acestei prevederi, fiindcă, în cadrul tratatului de la Lisabona, acest articol spune că obiectivul principal al uh, cooperării pentru dezvoltare este eradicarea sărăciei. Însă, dacă spunem, dacă această prevedere spune că acesta este obiectivul principal, acest lucru se poate uh, interpreta și înțelegând că există și alte obiective care pot fi acoperite. Deci această primă posibilitate ar fi combinarea articolelor 209 și 212. A doua posibilitate ar fi o, un temei juridic sectorial, cum s-a menționat deja, adică să nu se respecte tehnica Comisiei de uh, modificare a regulamentului existent, ci să existe un regulament separat cu mai multe temeiuri juridice sectoriale, de exemplu 165 pentru educație și sport, 167 pentru cultură și 186 pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Toate aceste dispoziții au în vedere cooperarea cu țările terțe, fără să menționeze dacă e vorba de țări în curs de dezvoltare sau dezvoltate, dar doar pe activități sectoriale. Nu va fi un instrument de dezvoltare ca atare, ci un fel de dezvoltare sectorială a țărilor terțe. Însă, după cum am spus, domnule președinte, permiteți-mi să fiu prudent în, acest, în această etapă, fiindcă eu nu fac decât o declarație teoretică, atâta vreme cât nu știm care este într-adevăr conținutul propunerii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Galler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, suntem cu toții de acord că această lacună în bazele juridice este o realitate și nu putem decât să constatăm că, având în vedere întărirea politicii externe a Uniunii prin tratatul de la Lisabona pe de o parte și pe de o parte o formulare restrictivă a articolului 212, acest lucru este evident uh, neproductiv. Pe de o parte se sporește politica externă printr-un post al ministrului de externe, există un serviciu de acțiuni externe și în același timp uh, se limitează după aceea acțiunile externe prin articolul 212. Întrebarea care se pune din perspectiva mea, este cum vom umple această lacună juridică. Eu sunt de părere mai degrabă că ar trebui ca aliniatele 208 și 209 să fie folosite, așa cum a spus și domnul Tasos înainte, pentru că avem problema următoare. La politicile sectoriale uh, la care vom folosi fonduri din politica internă pentru politica externă, vom reuși totuși să acoperim toate nevoile. De exemplu, la politica internă și de justiție nu este acoperită migrația, la agricultură și pescuit, uh, la agricultura rămâne descoperită, uh, energia, turismul, toate acestea nu sunt menționate atunci când e vorba de politicile externe. Deci, pentru mine, o abordare sectorială care ține cont de toate aspectele chiar, dar nu le acoperă în totalitate, nu este neapărat cea mai bună abordare. Mai ales când e vorba de politica externă față de țările terțe, care nu pot, de exemplu, să participe cu nicio contribuție. Aș fi de aceea mai degrabă pentru a folosi articolul 208 și 209 ca bază suplimentară juridică. Mulțumesc! Mr. Scholz, please. Domnul Scholz are cuvântul, care este raportor și la INTA. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul aici. Nu ne-am putut pune de acord în Comisia INTA astăzi pe acest subiect pentru că am avut o schimbare la ordinea de zi. Eu voi pleca de la această comisie și mă voi duce înapoi la Comisia INTA tocmai pentru a uh, vedea ce se mai întâmplă. Eu am ascultat uh, ce au spus colegii care au vorbit atât despre o continuare din punct de vedere al conținutului a cooperării uh, în domeniul acestui instrument și a încercării de a găsi, pe baza temeiului juridic actual, o soluție prin care și Parlamentul să fie implicat în procedura de codecizie. Sunt absolut conștient de faptul că prin uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona vom avea o situație juridică schimbată. Și sunt de acord și cu raportarea din Comisia AFET, doamna Lochbiller, și anume că așteptăm o propunere din partea Comisiei în momentul de față. Însă față de ce a spus doamna Lochpiller, se mai adaugă și o greutate suplimentară, și anume că nu există până acum o poziție a Consiliului pe această temă. Eu cred că Consiliul trebuie să fie rugat să ia poziție cât de repede față de Comisie. Din perspectiva mea, Parlamentul European ar trebui să analizeze în același timp uh, situația și să folosească ocazia pentru a, a crea o poziție în Parlament, o poziție comună între mai multe comisii. Pentru că deja se conturează această poziție comună în diferitele comisii și astfel am putea să dăm direcția noii baze juridice, noului instrument și apoi să venim în întâmpinarea propunerii comisiei. Am putea deci să prezentăm uh, poziția Parlamentului mult mai repede și atunci când e vorba de negocierile cu Consiliul. Deci sunt absolut de acord cu doamna raportor Lochpiller și mă bucur de colaborarea cu raportoarea în uh, actualizarea unui subiect foarte important pentru instrumentele de politică externă pe care le va avea Uniunea la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Panțeri are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să susțin și eu poziția pe care a susținut-o doamna Lochbiller, atât în ceea ce privește problema atribuirii uh, beneficiilor din acest program, pentru că trebuie să nu uităm că acest instrument este un instrument pentru relațiile externe și trebuie să susțină politica externă a Uniunii. Deci este un instrument util și um, comisia aceasta a înțeles foarte bine rolul instrumentului respectiv. Sunt de acord de asemenea și pe ideea de a avea un instrument juridic care deși văd că există critică față de acest instrument juridic, într-adevăr trebuie îmbunătățit, pentru că nu acoperă toate domeniile. Sunt de aceea de părere să prezentăm un document pe teme de politică externă care să aibă o bază juridică mult mai solidă și de aceea cer Consili, Comisiei să își exprime încă o dată părerea mai pe larg, pentru că mi se pare o poziție foarte pertinentă. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Miller atunci din partea Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem poate prea mult noroc uh, cu uh, revizuirea la jumătatea perioadei. Mai întâi am avut probleme cu comitologia, acum avem probleme cu baza juridică. Comisia nu și-a format încă o părere pe această temă. Avem într-adevăr o problemă. Lucrăm la acest subiect și la constituirea unei poziții din partea Comisiei și bănuiesc că vor mai avea loc uh, contacte între juriștii dintre cele două instituții. Am uh, notat ce a spus domnul Pasăl înainte. Știu că orice soluție menționată de dumnealui poate fi reținută. E vorba de codecizia pentru Parlament care trebuie să intre în aplicare. Acest lucru este evident. În legătură cu felul în care va arăta soluția practic, este clar că o opțiune pentru comisie ar fi să-și amende, să amendeze propunerea. Aceasta însă rămâne de văzut în comisie, dar uh, colegul dumneavoastră a susținut importanța de a discuta despre acest subiect și cu Consiliul, pentru că dacă tot se numește codecizie, atunci Parlamentul și Consiliul sunt colegislatori și deci este important ca aceste două autorități legiuitoare să fie cele care să concertează. Comisia va face tot posibilul pentru a facilita, bineînțeles, un acord între ei. Dacă îmi permiteți, voi mai menționa ceva ce a fost spus de către doamna Lochbiller, pentru că în momentul de față nu avem încă un, un document final din partea raportoarei. M-a îngrijorat un pic să aud că ei dorește să discute despre domeniul de aplicabilitate al propunerii noastre. M-ar interesa să port o discuție cu dumnea ei mai pe larg. Vreau doar să vă asigur pe dumneavoastră, membrii în această comisie, că vom face toate eforturile posibile pentru a face atinge obiectivul pe care l-am propus știm care este obiectivul nostru, știm care sunt proiectele pe care vrem să le finanțăm prin acest instrument și credem că am uh, scris destul de pe larg lucrurile pentru ca să se înțeleagă ce vrem să facem, dar sunt de acord cu doamna Lochpiller că dacă Parlamentul consideră că mai e nevoie de explicații suplimentare, noi le vom da. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru ca să și tragem o concluzie. Aș da cuvântul acum doamnei raportor, doamna Lochbiller. Mulțumesc. A fost destul de dificil, având în vedere discuțiile și opiniile formulate, să vă prezint la timp un document scris. Va trebui să avem o discuție și cu Consiliul și țin seama și de ceea ce a spus domnul Galer, să ținem seama de diversele opinii formulate din partea um, experților juridici. Voi coopera strâns cu toate persoanele și instituțiile implicate și voi reveni la Comisia AFET cu un document scris și sper ca până atunci să am și opinii înscris din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult și între timp, cu siguranță, va intra în vigoare și tratatul de la Lisabona. Deci, va fi soluția cea mai logică și propun Comisiei să acceptăm această formulă. Și cu aceasta va trebui să așteptăm acum raportoarea. Doamna Bratner este pe drum pentru că au existat evoluții de ultimă oră din partea Comisiei în legătură cu acest subiect. Cred că în 5 minute doamna Brantner va fi aici și vom putea trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Deci nu plecați departe, vă rog, nu vă risipiți.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 Please, let's move on. Vă propun să continuăm, inclusiv cu prezența domnului Severin, spune președintele. Yeah. Mrs. Breitner. Brandner. Uh, I would like to, yes, I would like before Înainte de a trece la voturi, aș ruga-o pe doamna Brand, care este raportoarea, să ia cuvântul și să ne spună ce dorește să ne împărtășească. Doamna ne vă rog. Good morning, everybody. Um... Dimineața tuturor. Vă rog să mă scuzați că am întârziat, dar trenurile care au venit din Germania au avut întârziere. Ieri am avut atâtea festivități, fiind 9 noiembrie, încât abia astăzi am putut să ajung la Parlament. Încă o dată scuze. Suntem foarte bucuroși că am primit cu 5 minute în urmă un text din partea Comisiei. Este vorba despre creșterea articolului 4.1 10%, aduce argumente în acest scop și descrie și argumentele pentru această majorare. Asta a fost solicitarea noastră adresată Comisiei. În felul acesta eu retrag amendamentul care solicita o asemenea majorare. Nu știu în ce măsură Toată lumea a primit acest document din partea comisiei. Nu știu dacă circulă deja acest document. Se pare că tocmai acum este distribuit. Poate că cei care încă nu dispun de uh, document și care doresc să îl obțină să îl solicite. Amendamentul din partea DV, spune președintele, a fost distribuit. Vă referiți la strategie? Nu documentul strategic din partea Comisiei, care acum este distribuit. Deci, am sosit la timp pentru a retrage amendamentul și sunt recunoscătoare Comisiei pentru faptul că ne furnizează acest document. Este un uh, semn al uh, dorinței de cooperare. Mulțumesc și raportorilor din umbră și membrilor Comisiei. Tocmai am aflat că DV a adoptat un amendament care de asemenea a fost distribuit și am dori să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 adaugi următoarea propoziție cu condiția ca această creștere să corespundă revizuirii uh, curente a parteneri parteneriatului pentru pace și uh, resurselor de care dispune documentul. Deci, cu condiția ca această creștere să corespundă revizuirii parteneriatului pentru pace și inter resurselor interne. Okay. That's it, right? That's it. Are there other uh, opinions before... Există alte puncte de vedere înainte de a trece la vot? Vă rog. Eh, eh, Mulțumesc. Salutăm și noi faptul că am primit acest document strategic din partea Comisiei, ni l-am dorit și uh, Raportoarea eh, a spus că acum va exista un amendament oral în comparație cu amendamentul propus din partea Comisiei Dezvoltare. Mulțumesc. Din partea grupului PPE doresc să-mi exprim satisfacția că raportoarea a putut să ajungă la un acord cu Comisia, spune domnul Chelam, și eu cred că trebuie să susținem inițiativa Comisiei de a spori suma pachetului financiar cu 10%, pentru că nu trebuie să eh, o legăm la mâini Comisia în acest context de criză financiară suntem de acord și satisfăcuți uh, de această suplimentare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Întreb pe colegii mei dacă dispun de cartele, nu mai facem nici o uh, repetiție. Dar doamna Luna ce dorește să mai intervină. Din păcate, cartela mea de vot este pe drum, deci eu va trebui să votez ridicând mâna. Și dumneavoastră ați avut de suferit în urma uh, tuturor manifestărilor uh, festive din Germania, spune președintele. Bun, ne veți indica intenția de vot. Trecem acum la vot și votăm acum pentru amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se res... Abțineri, mă scuzați, spune președintele. Se respinge. Amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. Amendamentul numărul 1. Pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 3 și amendamentul oral numărul 2 devin caduce. Avem DV1 cu amendamentul oral care tocmai a fost citat anterior. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă se adoptă și acum votul final, vot cu apel nominal. Vă rugăm, s-a deschis votul, exprimați opțiunea. A votat toată lumea? Nu încă. Bun, lăsăm în continuare consola deschisă. Then, ladies first spune președintele. Bun. S-a închis votul. Avem 44 de voturi pentru și 3 împotrivă. Nicio abținere. Adresăm felicitări raportoare și închidem aici întâlnirea. Mulțumesc foarte mult! Okay. Thank you. Um, I just wanted to use one second. Doream să vă mai uh, rețin atenția o secundă pentru mulțumesc și colegilor din celelalte grupuri politice pentru cooperarea foarte bună. Bun, a fost mai mult de evident că a fost o cooperare perfectă, spune președintele.